President. Ah, very nice. That was very impressive. Thank you. foarte impresionat de vocea noastră. We begin the one-minute interventions. Încep acum intervențiile cu durata de un minut. Prima persoană, domnul Mendes de Vigo. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 14 februarie 2008, ca dar de Sfântul Valentin, conferința președinților a hotărât ca intergrupurile să se reunească doar joia. De atunci încoace am încercat să soluționăm această problemă și nu am reușit. Intergrupurile în ziua de astăzi, domnule președinte, trebuie să se reunească pe o dată nepotrivită, aproape niciodată nu au săli și nici interpreți. Și eu nu vorbesc doar în calitate a președintelui de la intergrupul privind sărăcia și drepturile omului, vorbesc în numele majorității membrilor uh, intergrupurilor din acest parlament și vă cer solemn astăzi aici ca uh, la conferința președinților să se revizuiască și să se anule decizia din, februarie, din 14 februarie 2008. Și dacă acest lucru nu se va întâmpla, vă spun în mod amabil că vom prezenta această problemă în fața Parlamentului și se va vedea atunci cine este suveran. Vă mulțumesc. Kirilov, Kirilov, un minut. днес се навършват осемдесет и пет години от ангорския договор между България и Турция. Astăzi se aniversează 85 de ani de la tratatul între Bulgaria și Turcia, care se referă la 350.000 de bulgari care au fost expulzați aproape cu un secol în urmă. Această problemă a fost discutată de multe ori de ambele state, inclusiv la nivel înalt. Turcia consideră că acești cetățeni sunt imigranți, însă multe date istorice uh, dovedesc că aceștia sunt refugiați. Dacă există documente care dovedesc proprietatea asupra terenului, atunci poți să faci uh, apel la un tribunal turcesc. Rezoluția Parlamentului uh, a cerut uh, Turciei să co- coopereze cu Bulgaria în acest, uh, această problemă. Domnul Tremosa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Tremosa în catalană. După cum știți, în sectorul uh, lactatelor există o asimetrie în ceea ce privește puterea pe care au producătorii și distribuitorii, industria de distribuție. Această asimetrie și volatilitatea prețului la lapte, care a crescut în ultimii ani, a redus uh, prețurile, veniturile pentru producători. De aceea sprijin crearea unei agenții de supraveghere în acest domeniu pentru a ajunge la acorduri mai bune în ceea ce privește prețurile la lapte. Astfel s-ar vedea care sunt nevoile de pe piață și s-ar putea studia evoluția prețului la lapte în mod regulat. Un astfel de sistem i-ar oferi sistemul, sectorului o mai mare stabilitate. Vă mulțumesc foarte mult în greacă și catalană. Vă mulțumesc. Nu încurajez folosirea limbii eh, gre- grecești în plenară. Domnul Kramer, acum mulțumesc. Mulțumesc. Ziarul Rheinische Post, pe data de 15 octombrie, a publicat eh, un articol în care domnul Sim Cala se pare că spune că trenul eh, rapid până la Bratislava e o axă spre est foarte importantă. Comisia Europeană se pare că îi acordă mare importanță. Problema așa numită Stuttgart 21 cu gara, noua gara ce se constru- dorește a fi construită în Stuttgart este una foarte importantă. Uh, noul comisar de transporturi spune că acest cale ferată face parte din uh, proiectul TNT, dar uh, ar trebui să fie un proiect național și nu există bani pentru aceste rețele, astfel încât Uh, aceste probleme ar trebui rezolvate la nivel național, regional și finanțate de la acest nivel. Uh, a solicitat domnului Calas să confirme poziția Comisiei și să spună foarte clar că stația de tren subterană de la Stuttgart nu va fi uh, cofinanțată de Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum doamna Matias. Senhor Presidente, obrigada. Mulțumesc, domnule președinte. La Bruxelles, cuvântul de ordine, văd că e austeritate, austeritate și iar austeritate. Din păcate, rezultatele se văd cu ochiul liber. Vedem că planul de stabilitate și de creștere uh, se face în detrimentul drepturilor cetățenilor, a lucrătorilor și a pensionarilor că și vedem ce uh, tendințe de grevă generală sunt acum în Europa, în Grecia, Spania, Franța, Italia, Portugalia. În 24 noiembrie e anunțată grevă generală și suntem, ne aflăm doar la început. Câte greve generale va trebui să se mai organizeze? Câte uh, manifestații, câte voci să se mai exprime pentru a se pune capăt acestui consens de la Bruxelles și să se respecte hotărârile și uh, dorința oamenilor aș vrea ca să fie luate măsuri mai drepte, pentru că până la urmă e vorba să știm la ce folosim. Mulțumesc și acum domnul Salavracos. Αποδημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο και επίσημα στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας. Mulțumesc, domnule președinte. În presa din Grecia am citit recent și acest lucru a fost confirmat de către guvernul grec că au intrat persoane în Grecia dinspre nord fără uh, pașapoarte valide. Frontex examinează aceste lucruri, încearcă să oprească traversarea frontierei de nord în mod ilegal, însă acest lucru nu, nu funcționează pe uscat. Se pare că protecția frontierelor funcționează mai bine pe mare. Trebuie să examinăm în mod foarte serios situația pentru că refugiații au trecut la accesul pe uscat. Trebuie să examinăm urgent această problemă și să înființăm un post Frontex pentru Republica, Republica Cehă. Cehia trebuie condamnată pentru că nu face nimic pentru a face față valului de refugiați. A primit fonduri, însă nu face nimic. Și, și trebuie să luptăm împotriva imigrației ilegale. Domnul Șeghedi. a Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la catastrofa ecologică din Ungaria. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat în ultimele zile, celor care i-au ajutat pe cei afectați și care au ajutat victimele. Cel mai important este să ne dăm seama că au existat foarte multe victime, însă acest uh, dezastru ar fi putut fi evitat. Iar acum Uniunea Europeană ar trebui să vadă cum pot fi preîntâmpinate astfel de accidente pe viitor. Acea fabrică a fost privatizată și din cauza acestui uh, lucru, ca și în alte situații, oligarhia a ajuns la putere. Astfel de contracte uh, de privatizare ar trebui revizuite acum. Multe uzine și fabrici au fost capitalizate, au fost luate de la proprietarilor de drept și, din păcate, acum Uniunea Europeană trebuie să intervină pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc. Domnul Svensson, mulțumesc. Vă mulțumesc. Experții ar trebui să caute niște situații de mediu și să evite emiterea, emisiile um, prea mari și ar trebui să evităm situații care îi afectează pe toți cetățenii din această lume. Deci trebuie să avem grijă de mediul înconjurător. Asta, acesta e un lucru cu care suntem cu toții de acord și să nu uităm de asemenea că aceste emisii afectează întreg mediul înconjurător

minut. Es gribu pievērst jūsu... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru extrem de interesant. Joia, aproape toți deputații părăsesc Strasburgul la ora 1 și jumătate după masa. Însă, după cum știm, Există un tren special la această oră. Vă rog să-mi explicați acest lucru. De ce există un vot la ora 4 după masa în legătură cu drepturile omului? De ce se pla- planifică un vot dacă se știe că 95% dintre eurodeputați nu vor participa la acest vot? Mi se pare de-a dreptul stupid. Sper, presupun că uh,

Astăzi, guvernul suedez a primit un aviz legal în privința cazului domnului David Isa, care se află închis în Eritrea de 9 ani. E vorba de un jurnalist suedez care a fost uh, băgat la închisoare pentru că și-a folosit libertatea de exprimare. Uh, dacă e să respectăm și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și drepturile omului, eh, tot, trebuie ca David Isaac să eh, se bucure de respectarea drepturilor lui fundamentale. Eritrea e o țară care depinde de ajutor din partea Uniunii Europene. Domnule președinte, noi trebuie să eh, pledăm Uh, eliberarea imediată a lui David Isaac și să uh, condiționăm acest lucru de acordarea de ajutor economic. Mâine fratele domnului David se va întâlni cu uh, președintele Parlamentului uh, European și cu domnul Pibalgs. Domnule președinte, eu cre- sper că acest lucru va obliga instituțiile europene să facă și mai multe presiune asupra președintelui din Eritrea să îl elibereze pe domnul David Isaac și astfel să-i salveze viața. Mulțumesc! Domnule președinte, în luna septembrie am uh, petrecut o săptămână în Kazahstan cu o delegație a Parlamentului European. Kazahstanul a fost uh, o, un regim totalitar uh, sub președintele Nazarbayev. Noi ne-am întâlnit cu multe grupuri care luptă pentru drepturile omului. Am, ni s-a spus despre un regim monstruos și mulți prizonieri uh, au descris com, tratamentele uh, care sunt aplicate prizonierilor, uh, bătăile sălbatice, violurile și așa mai departe. Avem un summit al OCDE uh, în Kazahstan, în capitală. Și uh, președintele care responsabil al uh, Kazahstanului vizitează Uniunea Europeană și se va întâlni cu domnul președinte Buzic, cu domnul Barroso. Tot, totul, totul datorită comerțului de gaze. Însă eu aș cere să se ridice uh, problematica drepturilor omului și ale acestor acțiuni care au loc în statul respectiv. <clears throat> Nelle ultime settimane, più di una... Mulțumesc. În ultimele săptămâni, mai mult de 30 de eh, indieni mapuche din Chile au uitat în greva foamei, eh, protestând pentru militarizarea pământurilor lor și pentru că sunt supuși jurisdicție și civile și militare și pentru aplicarea legii antiteroriste care este încă în vigoare din epoca dictaturii militare din Chile. În ciuda acestor fapte, cele două grupuri majoritare din acest Parlament nu au, dorit, nu au vrut să accepte o moțiune de urgență umanitară. În acest moment, greva foamei s-a încheiat. Dar ă, motivele protestului continuă să existe, după cum a recunoscut în luna aprilie raportorul ONU pentru drepturile popoarelor indigene. Chile trebuie să respecte Declarația Internațională a Drepturilor Popoarelor și Convenția 169 a Organizației Internaționale a Muncii privitoare la dreptul la uh, consultare acestor popoare în legătură cu orice legislație care uh, are legătură cu drepturile lor. Parlamentul European trebuie să utilizeze toate instrumentele politice avute la dispoziție pentru ca guvernul din Chile să respecte legislația internațională și acordurile cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Ochiriuș Stoianov, Ianele To. Mulțumesc, domnul Stoianov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă refer la dezbaterea care va avea loc uh, în Parlamentul Bulgar privind un referendum legat de aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Însă, domnul Kirilov m-a provocat astăzi aici. Dumnealui a repetat, practic, cuvânt cu cuvânt, discursul ținut de liderul partidului meu, domnul Volonsirev, în fața Parlamentului Bulgar, în urmă cu câteva zile. Dragi colegi, vreau să vă spun că aceste persoane care au fost expulzate atunci, în trecut, din Tracia, nu aveau titluri de proprietate. Să nu uităm că mulți au trebuit să-și lase în spate, uh, în urmă copiii, deoarece exista pericolul ca aceștia să fie uciși de turci dacă erau auziți uh, când plângeau. Asta a fost uh, antecamera genocidului armean. 50.000 de bulgari au fost uciși, 350.000 au fost expulzați. Deci atac spune da votului popular și se opune aderării Turciei la UE. Vă mulțumesc. Domnul Schilacakis, un minut. Κύριε Πρόεδρε, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε χθε ότι από το 2008 Stimați colegi, Jean-Claude Juncker a spus ieri că începând cu 2008 s-a spus în continuu că guvernul grec a luat măsurile corecte, însă că Eurogrupul nu a fost un grup oficial. Deficitul Greciei a ajuns la 500 de milioane, o cifră dublă față de anul precedent. Cum a fost posibil să se întâmple toate aceste lucruri fără să observe nimeni? Oare toți miniștrii de finanțe au trecut cu vederea cifrele în Eurogrup? Ce s-a întâmplat la Ecofin? Ecofin are responsabilitate financiară. Problema nu a fost că s-au făcut prevederi incorrecte, ci că uh, s-au folosit criterii politice. Cetățenii Greciei sunt contribuabili, însă au dreptul și au dreptul să cunoască ceea ce se întâmplă. Însă autoritățile au dispus și au impus criterii după bunul plac. Domnul Pelini. Grazie, președinte. Domnul Pelini, mulțumesc, domnule președinte. Uh, în mijlocul a multor tensiuni s-a încheiat summitul Uniunii Europeană-China desfășurat în 6 uh, octombrie la uh, Bruxelles și uh, s-a anulat conferința de presă finală din motive false logistice. Uh, Eurozona spune că rata de schimb a ioanului este deosebit de uh, joasă. Uh, trebuie să punem frână practicilor comerciale neloiale chinezești și să subliniem că asta va fi o condiție de bază pentru a ne ocupa de tema recunoașterii Chinei ca fiind o economie de piață. Din iunie moneda chineză s-a apreciat cu 2,15 față de dolar, dar s-a una pessima notizia per le esportazioni. Dar a scăzut față de euro cu 9%. Uh, asta este foarte rău, mai ales că Europa pare să fie unica putere care nu dispune de mecanisme pentru a-și devalua propria monedă. În raportul Uniunea Europeană, China, suntem dezavantajați din diferențele de contract între lucrători, din, din, privind, din cauza costului de materii prime și așa mai departe. Astfel încât uh, nu putem uh, concura dacă se face și o supraevaluare a euro. Cu delegația europeană peste două săptămâni vom încerca să rezolvăm această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Riverini, spune președintele. Uh, dar ce voi face cu colegii dumneavoastră dacă dumneavoastră, pe dumneavoastră vă las să depășiți, să depășiți timpul? Vă rog, vă rog încercați să respectați timpul avut la dispoziție. Doamna Dăncilă, vă rog

Το 2008 είχαμε τη μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση. Mulțumesc, domnule președinte. În anul 2008 am fost martorii cele mai grave crize alimentare din lume. Problema a fost extrem de gravă în Africa. Pe de altă parte, aveam o producție enormă de cereale în același timp. A fost un paradox. companiile, marile companii producătoare pot să speculeze pe bursă și să crească în mod artificial prețurile la cereale. Însă acest lucru este în detrimentul a milioane de oameni din alte părți ale lumii care suferă Trebuie să adoptăm un cadru la nivel european și internațional pentru a limita puterile acestor companii. Doamna Figueiredo. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi e ziua mondială de uh, circunstanțe de combaterea traficului de ființe umane și trebuie să ne exprimăm, să luăm uh, cuvântul hotărât împotriva acestei tragedii care afectează în fiecare an sute de mii de persoane victime ale sclaviei moderne din cauza foamei, a sărăciei extreme care afectează mai mult de un miliard de persoane în întreaga lume. E vorba de unul din elementele cele mai triste Uh, de o sechelă a coloni- colonialismului, a neocolonialismului și multe întreprinderi sunt responsabile în această uh, situație. Deci e un simbolism important. Uh, ziua Mondială de Luptă împotriva Mizeriei și ziua de astăzi a combaterii traficului de ființe umane trebuie să uh, fie legate una de alta și trebuie să uh, Uh, avem măsuri globale cu care să contracarăm politica neoliberală ca să punem accentul pe politici sociale pentru dezvoltare, progres social, ceea ce își doresc toți lucrătorii și cetățenii și am văzut ce manifestații au fost în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Obermeier, are cuvântul. Meine sehr geehrten Damen und Herren, siebenundsechzig Jahre. Doamnelor și domnilor, în urmă cu 67 de ani, mă scuzați, la 67 de ani de la înlăturarea lui Mussolini de la putere, în Tirolul de Sud există încă două monumente care sunt uh, fasciste. E o nedreptate pentru cetățenii de acolo, ceva inacceptabil în secolul 21. Iar Comisia Europeană ar trebui să stabilească o lege comunitară prin care să se interzică toate simbolurile naziste sau fasciste. Aceste monumente din Tirolul de Sud ar trebui interzise și cred că a venit vremea să încercăm o nouă abordare. Comisia ar trebui să spună respicat că orice încălcare a drepturilor minorităților reprezintă o încălcare a dreptului comunitar și trebuie de asemenea să se definească mai bine minoritățile, iar protecția acestor ar trebui să fie pusă în practic. Ar trebui să existe sancțiuni obligatorii împotriva celor care nu respectă aceste norme. Mulțumesc, domnul Sikierski. Sikierski, yes. Szanowni Państwo, rok 2010 został ogłoszony przez în 2010, anul 2010 a fost declarat anul de luptă împotriva sărăciei extreme. Și am văzut uh, și a 23-a aniversare a Zilei Internaționale împotriva sărăciei. S-au organizat foarte multe evenimente la nivel mondial pentru a arăta solidaritatea cu persoanele excluse Trebuie să arătăm publicului felul în care se poate contracara sărăcia extremă la nivel mondial și să declarăm că o prioritate a noastră este lupta împotriva sărăciei. Trebuie însă să examinăm și cauzele sărăciei în Europa. De aceea, programul de a distribui uh, alimente gratis pentru cetățenii cei mai săraci a fost finanțat cu 500 de milioane de euro pe an din fonduri comunitare. Această decizie de luptă împotriva sărăciei extreme este una extrem de importantă. Domnul Gutierrez, un minut. Mr. Gutierrez. Domnule Gutierrez. Sergio. Sí, muchas gracias. Sergio. Mulțumesc, domnule președinte. Ziua Internațională împotriva traficului de persoane și exploatării persoanelor ne-a arătat care este situația. Peste 90% din prostituția exercitată în Europa se face prin șantaj și extorsiune. Și în fața acestor date ar trebui să ne întrebăm, facem tot posibilul pentru a proteja demnitatea și integritatea mii de femei ale căror drepturi sunt ocrotite prin Carta Drepturilor Fundamentale din Tratatul de la Lisabona. Nu e vorba de meseria cea mai veche din lume, ci de o formă de sclavie pe care nu am eradicat-o. Iar țări precum Spania fac eforturi importante îi urmăresc pe traficanți, îi conștientizează pe cetățeni și uh, pun în aplicare planuri pentru reintegrarea acestor femei în societate. Însă nu e suficient. Următoarea directivă privind traficul uh, cu ființe umane trebuie să fie ocazie prin care să ne întrebăm uh, cum am putea combate acest fenomen, cum facem față atât cererii cât și ofertei. Avem o șansă și deci atrag atenția Parlamentului, noi trebuie să fim în vârf de lance în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenești. Mulțumesc, domnul Tarabella, un minut. Statul Autoritatea Europeană de Securitate. a Securității Alimentelor, EFSA, e o sursă independentă de Consiliul Științific în ce privește lanțul alimentar. Domnule președinte, dragi colegi, uh, putem să luăm un exemplu. Numeroase state ca Danemarca și Franța interzic prezența bisfenol A în biberoane. Există numeroase studii care îi demonstrează nocivitatea, însă EFSA continuă să autorizeze prezența în produse destinate consumului, uh, prevalându-se de principiul de, nu ne ținem seama de principiul precauției. 125 de uh, ca de autorizații pentru utilizarea OMG-urilor a acordat uh, EFSA. E destul de straniu. Și Consiliul a cerut uh, clarificări privitoare la uh, funcționarea acestei agenții și trebuie să facem lumină cât mai repede, inclusiv cu ajutorul Comisiei de Resort a Parlamentului nostru, pentru o mai bună protecție a cetățenilor, pentru că sănătatea lor este în joc. Mulțumesc, domnul Ivan, acum.

Domnul Băcitis, un minut. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Šių metų spalio 10 dieną. Domnule președinte, Domnule președinte, în data de 10 octombrie a avut loc un incendiu. Tez be to išgelbėtų keleivių skaičius buvo didesnis nei nurodyta oficialiame keleivių sąraše kas kelia rimtų A fost un accident care a revelat deficiențele de securitate a pasagerilor. După 11 septembrie punem accentul mai mult pe securitatea pasagerilor aerieni, însă am neglijat alte modalități de transport Accidentul a arătat că este necesar să implementăm măsuri similare de control și să efectuăm inspecții regulate. Ένα λεπτό. Doamna ne- Nevedalova, un minut. Sunteți în sală? Mulțumesc. Minulý týždeň som vedla delegáciu pozorvatelor Európskeho parlamentu ne parlamentných... Mulțumesc. În legătură cu alegerile parlamentare din Kyrgyzstan, vreau să spun că avem contacte cu reprezentanții partidelor politice, cu ONG-urile și cu actualul președinte ad interim, doamna Roza Otumbaeva. Ni s-a spus că țara, în țară se produce o schimbare de regim, că lucrurile se dreptă spre o, un regim parlamentar, dar după ce ne-am deplasat acolo au început uh, dezordinile, uh, tulburări și partidele politice au contestat uh, rezultatele alegerilor Chiar dacă organizațiile internaționale au spus că alegerile au funcționat așa cum se cuvine. Țara însă se găsește într-o situație deplorabilă. Uh, foarte mulți oameni trebuie să-și abandoneze propriile locuințe, țara continuă să facă pași înapoi și se pare că se va ajunge într-o situație de dictatură. Parlamentul European trebui să se concentreze mai mult pe Asia Centrală, care trece printr-o perioadă de turbulențe, de uh, tulburări. Că nu e vorba aici doar de Kyrgyzstan și, și de Tajikistan, de exemplu, și uh, sigur că aceste țări sunt vecine și cu Afganistanul. E importantă această regiune. Mulțumesc. And now, last. Mulțumesc. acum, în ultimul rând, nu în cele din urmă, domnul Calfin, un minut. Mulțumesc, domnul președinte бих искал да обърна вашето внимание на важни въпроси, свързани с... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor chestiuni importante legate de securitatea cibernetică. Trebuie să prevenim riscurile pe care le ridică internetul și e mult mai bine să preîntâmpin problemele decât să soluționezi probleme legate de o utilizare greșită. Și pentru asta e nevoie de mai multe lucruri. În primul rând, siguranța, securitatea cibernetică trebuie să fie dinamică. În al doilea rând, Legislația privitoare la internet nu ar trebui să restrângă dezvoltarea tehnologiilor de informații. În al treilea rând, e nevoie de o coordonare orizontală, dinamică, între toate instituțiile din acest domeniu. Și, în ultimul rând, avem nevoie de mecanisme robuste de cooperare internațională. Eu aș dori ca atunci când e vorba de punerea în aplicare a strategiei privind uh, securitatea cibernetică, Comisia să fie mai uh, exigentă. Ar trebui să avem un mecanism care să coordoneze toate mecanisme, toate politicile din acest domeniu. Aici se încheie Aici se încheie intervențiile cu durata, durata de un minut. Urmează raportul privind viitorul standardizării europene al domnului